moral, aroganța pe care o tot vedem în anumite state membre la nivel de Consiliu. Ca, uh, acolo unde, bun, se știe foarte bine că nu s-a acționat cum trebuia și s-a acționat prea târziu. Mulți europeni se întreabă, dacă nu acum, atunci când? Ca să acționăm în mod unit, solidar și ambițios. Acum economia mondială colapsează, europenii sunt izolați și ne aflăm cu, uh, într-o situație în care avem din ce în ce mai mulți morți. Așa că aici e vorba de o, o situație care reprezintă adevărată provocare pentru viitorul Europei. Vă mulțumesc. care cuvântul pentru minut și jumătate doamna Visler Lima. O pandemie precum COVID-19 înseamnă să pui capăt răspândirii, să protejezi pe oameni și să pui capăt durerii. Și asta înseamnă că trebuie să luăm măsuri de societate excepționale, care evident vor afecta libertăți. Declararea unei stări de urgență în mod uh, temporar este un instrument foarte puternic care ne permite flexibilitatea necesară, dar în același timp trebuie să garantăm că statul de drept și drepturile fundamentale sunt în continuare protejate, așa că și Comisia ar trebui să urmărească îndeaproape prevederile măsurile excepționale adoptate de anumite state membre și pentru a evita uh, dificultăți pe viitor. Parlamentele trebuie să-și poată continua funcția de legiuitor și de control. Pe plan internațional, criza aceasta ne demonstrează cât de dependenți suntem pentru aprovizionarea cu bunuri esențiale și trebuie să veghem pe viitor ca Europa să fie autosuficientă pentru produse uh, esențiale, medicamente, material medical, dar nu numai. Trebuie să fie cazul și pentru alimentație, produse alimentare, pentru că, până la urmă, ce marșă de manevră mai are Uniunea Europeană comparativ cu China în momentul în care depinde de livrările de măști care vin din China? felul în care am abordat noi uh, situația la începutul răspândirii virusului sau poziția Chinei în cadrul OMS, uh, toate aceste lucruri sunt mult prea nevăzute. Așa că trebuie să protejăm, să protejăm Europa, nu fiind uh, izolați, ci să consolidăm poziția noastră, infrastructurile, industria, rolul nostru pe scena internațională, în așa fel încât să putem să manifestăm convingerile noastre și să dăm dovadă de solidaritate cu toți cei care sunt vulnerabili peste tot în lume. Colegii Wiesler Lima. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Wiesler Lima. Urmează pentru mine și jumătate domnul Picula. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă vrei, poți. Această situație nefericită ar trebui să fie o pildă pentru viitor. De pildă, cadrul financiar multianual pare pe dreptul nesemnificativ de a te certa dacă e vorba de 1% sau 1,7%. Avem în fața noastră cea mai gravă criză cu care ne-am confruntat după 1930. În ceea ce privește fondul de coeziune ar trebui folosit pentru a atenua consecințele crizei. Fondurile de coeziune ar trebui să fie reduse ar trebui să fie ultimele care să sufere tăieri în uh, bugetul viitor. Ar trebui să venim în ajutorul sistemelor de sănătate, ar trebui să combatem știrile false și ar trebui să încercăm să monitorizăm măștile respiratorii de slabă calitate care circulă la nivel mondial. Ar trebui să folosim fondurile existente de asemenea pentru agricultură, deoarece Aceia care lucrează în uh, sectorul agricol, în zonele rurale, sunt uh, persoanele care se văd cele mai grav afectate. Consecințele crizei uh, vor trebui să fie atenuate prin fonduri publice, fonduri publice care însă vor trebui să fie cheltuite dând dovadă de transparență și răspundere la toate nivelurile. În concluzie, vreau să sprijin acest acord politic, acest acord ar fi putut fi mai ambițios, însă Acordul nostru politic este de importanță crucială acum când trebuie să găsim soluții. Vă mulțumesc, domnule coleg Pițula. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Caza. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu un uh, dușman comun care provoacă pagube, indiferent unde te afli și de unde vii. În vreme de criză, în vreme ca aceasta, trebuie să înțelegem importanța unor acțiuni europene coordonate și hotărâte. Salut progresele făcute în efortul de a, de a salva vieți, dar și de a menține uh, posibilitatea oamenilor de a pune pâine pe masă. Problema fundamentală va fi să menținem locurile de muncă în întreaga Uniune Europeană și uh, guvernele vor trebui să dea curs propunerii făcute. Uh, Trebuie făcut, însă, trebuie făcut însă mai mult pentru a ne susține IMM-urile, care sunt coloana vertebrală a economiei noastre și trebuie să venim uh, în sprijinul acestora cu măsuri rapide. Trebuie de asemenea să punem accentul pe creșterea capacității sistemelor noastre de sănătate. CFM și uh, CFM Plus va fi un uh, instrument important în acest punct de vedere. Va trebui să ne asigurăm că fondurile continue să curgă și de câte ori este posibil va trebui să ne asigurăm că noul fond va fi deja operațional la anul. Comisia trebuie deja să prevadă măsuri de urgență pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ele. Domnule președinte, cetățenii noștri depind de noi așteaptă de la noi să ne ridicăm la înălțimea acestei situații, să nu îi dezamăgim. Da. Vă mulțumesc, domnule Caza. Are cuvântul doamna Dupont pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia și-a început mandatul sub motoul Uniune care tinde spre mai mult. Uh, nu aș se aștepta la ce va urma. Europa a făcut într-adevăr mai mult. Iată de ce în primul plan am adoptat un pachet important de măsuri pentru a ajuta cetățenii pentru a da statelor membre flexibilitatea necesară. În această săptămână adoptăm următorul pachet cu măsuri ulterioare care uh, sunt venite să elimine obstacolele birocratice și să, și să ofere un sprijin suplimentar sistemelor de sănătate. Într-adevăr, anumite state membre au reacționat mai repede. Pe alocuri bine bine, însă uneori măsurile au generat tensiuni care ar fi putut fi evitate între statele membre. Stimată uh, domnule comisar, o Uniune care tinde la mai mult e într-adevăr necesară. Ne lovim cu toții de vremuri uh, nesigure, ar putea să fie într-adevăr uh, înspăimântătoare deja. Virusul provoacă semnificativă suferință cetățenilor noștri. Uh, resimțim această durere în țările noastre învecinate. Pe măsură ce le cerem cetățenilor să se îndepărteze unii de alții, să rămână acasă, haideți să facem ca eforturile lor să fie linia după care ne ghidăm. Pe măsură ce facem eforturi cu toții pentru a atenua consecințele crizei, PP-ul e gata să negocieze. Puteți să vă bazați pe noi în lupta dumneavoastră pentru a găsi un răspuns european luptăm împreună, putem tinde spre mai mult și după cum spunem, după cum ar putea să spună un nou slogan, vom depăși această situație împreună. Vă mulțumesc, doamnă Dupont, în încheierea acestei dezbateri ia cuvântul domnul Șefcovici în numele Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când am venit de data trecută, e adevărat că am adus un omagiu eroilor zilei, în rândul doctorilor, asistentelor medicale, forțelor de poliție, toți voluntarii care îi ajută pe cei în vârstă și pe cei mai vulnerabili. Și astăzi, așa cum a spus și Adinaur, doamna Dupont, pe bună dreptate, trebuie să ne exprimăm aprecierea și mulțumirea față de cetățeni pentru că aceștia dau dovadă de simț de răspundere imens și respectă regulile pentru a rămâne acasă, respectă distanțarea socială care de multe ori e foarte grea și se ocupă de copiilor și lucrează de acasă. Și cred că astăzi, de asemenea, dezbaterea a demonstrat faptul că Europa se ridică la înălțimea provocării. Au fost date foarte multe exemple uh, despre felul în care oamenii și statele membre se ajută unii pe alții, cum învățăm ceva din această criză, cum o gestionăm și cum ne pregătim pentru perioada ce va urma, la nivel economic mai ales, mă gândesc. Așa că vreau să vă mulțumesc tuturor, tuturor dumneavoastră, europarlamentari, membri ai acestui Parlament European, pentru energia dumneavoastră, pentru răbdare, pentru felul în care exprimați cetățenii pe care îi reprezentați. Criza COVID-19 a fost descrisă drept, de, din partea unora drept ceva care va fi un fel de vector de accelerare, dar poate fi ceva în slujba noastră a tuturor. Și s-a văzut, s-a văzut eroismul de care au dat dovadă mulți oameni care s-au sacrificat ajutându-i pe cei ce au fost victima unei astfel de uh, situații de criză. Apoi, evident, procesul decizional a fost accelerat și, așa cum a spus și domnul Mureșan, în doar câteva săptămâni, 3-4 săptămâni, s-au făcut mult mai mult pentru a face față perioadei post-criză la nivel economic decât s-au făcut în primii patru ani ce au urmat imediat după criza financiară din 2008. Dar acum să fim cinstiți, COVID-ul acesta a accelerat și alte aspecte aspecte, cum ar fi populismul, negativismul, fake news, știri false, a pus în pericol statul de drept, democrația. Uh, acest lucru a fost exprimat de colegul Lambert, așa că vreau să vă asigur că noi, la nivel de Comisia Europeană, suntem în continuare foarte atenți ce se întâmplă în toate statele noastre membre și avem contacte strânse cu Ungaria, cu Polonia, și analizăm toate aceste fake news, toate aceste vești false și negativismul care este răspândit în mass media. Cerem să se pună capăt acest lucru și să existe o adevărată cooperare. În consecință, și cred că acest lucru a fost foarte clar exprimat de domnul González Pons și de doamna Garcia Perez și de domnul Cioloș, e bine, e clar că viitorul Europei se hotărăște acum. Și avem nevoie de o Europa care să dea rezultate, să fie mai democratică, mai patriotică, mai puternică și, în consecință, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați exprimat păreri foarte clare despre felul în care trebuie să dezvoltăm investiții masive la nivel economic. Și am speranța că astăzi veți susține acest pachet care tocmai asta vizează, măsuri rapide. Însă noi cu toții știm că trebuie să investim masiv în redresare economică, în relansare, salvarea locurilor de muncă, în protejarea economiei noastre față de acțiuni ostile și inechitabile de multe ori. Avem nevoie de un plan Marshall pentru viitorul Europei, un plan care să fie solidar, durabil, curat, ecologic, digital și mulți dintre dumneavoastră chiar ați spus, care să ne ofere capacitate, capacitate de rezistență. Doar așa vom putea să punem la punct viitorul nostru, vom, ne vom dezvolta destinul împreună. Trebuie să utilizăm potențialul oferit de piața unică și să fructificăm la maxim Uh, revoluția ecologică, revoluția digitală, trebuie să învățăm de asemenea, evident, și învățămintele ce se desprind din această criză, în așa fel încât să ne consolidăm, să fim o Europa mai puternică. În trecut, poate vă amintiți, am uh, avut uh, situații de dependență destul de diferite ce au fost evocate. Ei bine, din cauza acestei dependențe, noi acum trebuie să fim strategici și să hotărâm în ce anume vrem să investim ca să avem aici, la noi acasă, să avem stocuri, să avem rezerve pentru bunurile cele mai importante, medicamente și așa mai departe. Apoi trebuie să vedem cum putem diversifica uh, lanțul de valori și să nu depindem doar de o singură țară sau, eu știu, de o singură întreprindere. De asemenea, va trebui să hotărâm, după ce analizăm bine și ne gândim bine, de ce anume avem nevoie pentru a produce aici, în Europa. În așa fel încât să ne asigurăm că în momentul când vom avea nevoie, vom avea și uh, produse la îndemână. De aceea cred eu că dumneavoastră cu toți ați spus că avem nevoie de un răspuns unit, o abordare mai strategică, mai unită și aveți dreptate. Noi trebuie să definim de asemenea și felul în care vom finanța aceste eforturi. Avem nevoie de un cadru financiar puternic și ne putem gândi la o modalitate poate diferită. Uh, să avem un, un buget care să poată fi utilizat, mobilizat rapid, imediat. Trebuie să punem accentul pe anumite domenii în care ne, nevoile sunt mari și uh, e nevoie de un răspuns rapid, în așa fel încât să preîntâmpinăm crize viitoare. Și asta să ne permită apoi să ne relansăm cu vigoare la nivel economic să avem locuri de muncă de calitate, așa cum au spus mulți, domnul Botenga, doamna Delanghe. Iar în acest sens, să știți, stimați membri ai Parlamentului European, eu sunt foarte deschis, să știți, dar mă bizui totuși și pe sprijinul dumneavoastră, în așa fel încât să avem un astfel de cadru financiar multianual, solid, care să ne permită să depășim situații de criză, să modernizăm Europa și, într-adevăr, să facem față undei de șoc după situația de criză COVID. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la ideea că e aceea de nevoi în materie de măști și material de protecție. Pot să vă spun că noi lucrăm 24 din 24 împreună cu colegii mei, Thierry Breton, dar nu numai, la nivel de colegiu de comisari, facem eforturi și vedem deja rezultate și roade în urma procedurilor de achiziții publice comune și acest lucru s-a văzut. Uh, lucrătorii în domeniul sanitar au primit ceea ce uh, aveau nevoie. Din ce în ce mai multe întreprinderi transformă producția lor obișnuită pentru a o reorienta-o. Uh, produc acum măști, uh, produc uh, gel sau tot ce alt echipament care e necesar în spitale. Și eu cred că în abia câteva luni puterea industriei europene va demonstra că am reușit să obținem rezultate impresionante. Doamna Reis s-a referit la situația celor în vârstă și cel mai vulnerabil mama mea și cuscra mea în Slovacia pot să vă spun că se află în această categorie, așa că trebuie să luptăm pentru această categorie vulnerabilă în Europa. Haideți să ne uităm împreună să vedem dacă e nevoie de măsuri de adaptare, dacă facem destul sau ce anume trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că cei care au nevoie de ajutor și primesc. Iar în concluzie, foarte rapid aș vrea să reacționez la două observații importante. Una făcută de domnul Caspare, care se referea la situația virusului și felul în care îl putem monitoriza. Vreau să vă asigur că vrem să avem o situație la nivel european în care cea mai bună expertiză pe care o poate oferi Europa va fi și fructificată. Și uh, Uh, ideea este să monitorizăm virusul și nu oamenii. Vom respecta pe deplin dreptul la uh, date personale și protecția uh, aferentă. Și acest sistem de monitorizare se va face în mod anonim, într-un mod în care vă va fi comunicat, spre exemplu, un avertisment care ar putea spune sunteți într-o situație de risc și ar fi bine să luați anumite măsuri. Acum să, să răspund domnului Silva Pereira, care se referea la chestiunea asemenea CFM um, și planul de redresare economică. Vreau să vă asigur că noi la nivel de comisie adaptăm eforturile noastre și vom fi în măsură să vă prezentăm uh, primele roade până la sfârșitul uh, acestei luni. Așa cum a spus doamna președintă von der Leyen, e clar că într-o perioadă foarte scurtă vom mobiliza 3 trilioane de euro. Unii au spus că e nevoie de mai mult. Da, sunt de acord. Dar eu cred că împreună vom fi în măsură să punem la punct niște perspective financiare multianuale foarte bune și știm că pentru a ajunge la acele rezultate nevoie și de multă diplomație, pentru că decizia nu se poate lua decât în mod unanim și tocmai de aceea conlucrăm îndeaproape cu șefii de state și guverne, cu liderii, în așa fel încât să ne putem asigura că propunerea va fi nu numai foarte ambițioasă, suficient de ambițioasă, dar în același timp să fie și susținută de toate statele membre, pentru că doar astfel vom veni cu un răspuns la timp. Acum, nu mai trebuie să ne inspirăm din trecut, trebuie să uităm acele pârghii care pot du duce la progres și servicii suplimentare în slujba tuturor a statelor membre. Și să sperăm că acest lucru va fi oglindit în propunerile noastre viitoare. Iar în concluzie, domnule președinte, chiar aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru sugestii, pentru ideile dumneavoastră, pentru sprijinul pe care le ați oferit și demonstrat astăzi, având în vedere că e vorba de săptămâni ce au fost destul de grele și cred că ne putem bizui pe toate aceste lucruri în așa fel încât să construim o Europa mai puternică uh, după această perioadă de criză. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Șefcovici. Domnul președinte Charles Michel m-a rugat uh, să-i transmit scuzele pentru că a trebuit să plece mai repede. Colaboratorii dumnealui au urmat cu mare, a urmărit cu mare atenție dezbaterea și vor comunica domnului președinte toate detaliile discutate. Vom relua ședința la 13.30. Până atunci vă urez o pauză plăcută, poftă bună a celor care și-au dus că e ceva de mâncare. Ședința se suspendă.